So you read yours and then. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, please be seated. We're already. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să vă uh, luați, să luați loc pentru că deja suntem în întârziere. Uh, am avut o pauză de prânz foarte scurtă. Încercăm să recuperăm. Vreau să vă rog să fiți uh, înțelegători pentru că avem uh, ordine de zi foarte plină. Trebuie să încheiem și de punctul următor, pentru că urmează apoi o discuție cu uh, cu ministrul croat și, pentru, și cu secretarul general al NATO. Deci, trecem, începem cu adoptarea ordinii de zi. Uh, o uh, adoptăm dacă nu există alte uh, obiecții și procesele verbale ale ultimei reuniuni sunt considerate adoptate. De asemenea, vreau să Urez bun venit președintelui DEVE, Tomas Tobe, care este așezat aici uh, lângă mine. Avem acum uh, o sesiune de informare din partea coraportorilor AFET și DEVE cu privire la uh, situația negocierilor interinstituționale în curs cu Comisia și cu Consiliul, uh, cu privire la instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Tomas Tobe este cel care a prezidat uh, ultimele negocieri și de asemenea, trebuie să uh, vă informez cu privire la uh, negocierile cu privire la CFM și la potențiala uh, suspendare a negocierilor până când se adoptă cadrul financiar multianual. Dosarele interinstituționale nu vor fi finalizate înainte și se programează, este programată să aibă loc în zilele următoare decizia finală cu privire la instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Dau cuvântul lui Tomias, Tobias Tobe. Mulțumesc, David. Mă bucur să vedem că pas cu pas facem totuși progrese pe fond cu privire la propunerea instrumentului pentru vecinătate. Vreau să mulțumesc președinției Consiliului pentru colaborarea foarte bună și, așa cum ai spus, trebuie să vedem ce progrese pot fi făcute pe chestiuni uh, esențiale înainte de uh, lua, uh, de a se lua decizii privind CFM-ul și elementele care sunt legate de instrumentul de vecinătate, cum ar fi alocările financiare, defalcarea acestora și alte elemente tehnice. Și, așa cum um, s-a convenit împreună cu raportori eh, și eh, cu eh, omologii noștri, încercăm să avem un instrument funcțional cât mai repede posibil după 2020 pentru a scădea presiunile de a ajunge la un acord cu orice preț măsuri de urgență, dacă vor fi necesare, ne vor permite să ne concentrăm asupra elaborării unui instrument final care să fie adecvat și robust pentru a putea răspunde la uh, provocările internaționale, rămânând în același timp în uh, limitele valorilor noastre fundamentale. Uh, e nevoie, sigur, de uh, un uh, buget care să corespundă ambițiilor și Înainte să uh, mai lungim vorba, dăm cuvântul direct raportorilor pentru acest dosar. Mulțumesc! Începem deci cu instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Dar văd că nu sunt prezenți coraportorii. The co-rapporteurs are Michael Gala, Maria Arena. Coraportorii sunt Michael Galler, Maria Arena, Charles Görens și Raza Iucneviciene, domnul Galler. Da, știți că uh, eu n-am fost uh, prezent din cauza că m-am ocupat de oaspeții noștri din Ucraina. Vreau să mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru reuniunea pregătitoare în care discuțiile au fost foarte animate și am încercat să definim în consultare cu raportorii din umbră toate elementele tehnice. Așadar, Uh, eu cred că ar trebui să continuăm cu această colaborare constructivă și plăcută în acest dosar care este atât de complex și acest lucru se referă și la uh, colaborarea cu coraportorii uh, pe dosarul instrumentului de asistență pentru preaderare IPA 3. Continuăm cu următorul trialog în 20 februarie. Mulțumesc! Dorește cineva să adauge ceva? Maria? Da, mulțumesc. Într-adevăr, este un instrument important în măsura în care înglobează toate instrumentele financiare legate de politica externă, alături de principii stabilite de Parlamentul European. Noi avem, prin urmare, o poziție solidă a Parlamentului European în aceste discuții o poziție fermă și este important să rămânem umi, uniți în cadrul acestei uh, negocieri dificile între Comisie și Consiliu. Am avut un prim trialog și ne-am pus atunci de acord în legătură cu modul de lucru. Există un grup care pregătește deciziile tehnice. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care lucrează acolo, consilierilor uh, grupurilor politice, dar și secretariatul pentru uh, munca depusă. Este o muncă foarte, foarte complicată, care uh, necesită multă concentrare și multă răbdare. Mulțumită acestor discuții tehnice și acestei munci am putut trece la decizii de natură politică care nu își găsesc acordul în grupul tehnic. Ne-am confruntat cu trei probleme pe care le-aș califica drept minore deocamdată, dar care trebuie totuși uh, să fie decise. În primul rând, rolul autorităților locale. Considerăm uh, că este important ca Parlamentul să dea un rol autorităților, autorităților locale în ceea ce privește instrumentele de finanțare a politicii externe. Această poziție nu a fost împărtășită de Consiliu, deci uh, este uh, important să continuăm să apărăm acest lucru cu cât este mai apropiată de cetățenie decizia, cu atât este mai vizibil instrumentul uh, Uniunii Europene în fața cetățenilor. Al doilea punct uh, care a pus dificultăți a fost uh, legat de prioritățile politice în cadrul uh, reacției rapide. Pentru Parlamentul European este important ca acest aspect să nu fie inclus în răspunsul rapid, pentru că acolo nu este vorba de chestiuni programate rolul Parlamentului în programare este important. Deci cu cât introducem mai multe la reacția rapidă, cu atât uh, va avea parlamentarii un rol mai mic în luarea deciziei. Și în al treilea rând, uh, un, am vorbit despre un program legat de ACP, de Africa Caraibe Pacific. Continentul african este adesea distins de alte activități uh, în acordul post-Cotonou, în perioada post-Cotonou, trebuie să ținem cont de acest grup politic, ACP. Și iarăși Parlamentul European are aici o poziție fermă. Sunt deci cele trei puncte uh, asupra cărora nu uh, am ajuns la un consens și atâta timp cât nu convenim asupra tuturor punctelor, nu am convenit asupra niciunuia. Thank you, Maria Arena. Mulțumim, Michel Gala și Maria Arena. Cine mai dorește să intervină? Raza? Da, știu, spune președintele. A, sunteți de la Comisia DEVE, înțeleg. Încerc doar să-mi dau seama cine mai dorește să intervină, pentru că trebuie să încheiem acest punct în 5 minute. Asta e problema mea. Deci, una, două, trei, trei persoane. Începem cu uh, coraportoarea Raza Iugneviciene. Mulțumesc. Vreau să vorbesc despre cadrul de politici. Ne-am pus de acord asupra majorității formulărilor din acest articol, însă rămân uh, diferențe semnificative cu privire la da, definiția surselor uh, secundare de orientări politice, cum ar fi grupul de lucru, poziții la nivel de comisie. Am convenit să lăsăm această chestiune deschisă și să o încheiem atunci când vom discuta guvernanța globală a instrumentului. În al doilea rând, acordul de liber schimb. În articolul cu privire la principiile generale, Consiliul cere să se adauge acorduri de asociere și liber schimb bilaterale, regionale, de cooperare multilaterală, uh, parteneriate, pe care Uniunea Europeană le va susține. Prima noastră lectură nu face trimitere deloc la acorduri comerciale uh, sau acorduri de liber schimb și de aceea purtăm discuții să vedem cum să, ce soluție să găsim. Și uh, ultima, dar nu cea din urmă, inițiativele sub egida Uniunii Europene. Consiliul dorește să se suprime uh, sub aliniatul de la articolul 15, care este prevăzut pentru a promova și a răspunde la inițiative care să fie conduse de Uniunea Europeană. Parlamentul dorește să se păstreze această parte a textului și în pachetul guvernanță urmează să discutăm acest lucru pentru că Consiliul face legătura cu procedurile decizionale pentru utilizarea unei rezerve importante uh, de flexibilitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Charles Gărânț nu este aici. Mai sunt doi colegi care doresc să intervină. Domnul Gonzales pentru S și D și apoi doamna Demirel. Mulțumesc, domnule președinte. Deși înțeleg că în faza de trialog în care ne aflăm încă nu s-au făcut uh, progrese, Aș vrea să fac apel atât la raportor, cât și la raportorii din umbră să nu abandoneze calea pe care a mers până acum în ceea ce privește cooperarea în perioada de tranziție. Mă refer acum la cele 5%, cooperarea cu țările cu venit mediu. Afectarea acestei cooperări poate reprezenta un pas uh, înapoi față de tot ce au reușit să facă până acum aceste țări. Am, uh, ne-am expune uh, riscului de a canaliza tot ajutorul umanitar către Africa, dar am face regrese uh, în privința lucrurilor făcute în alte părți ale lumii, precum America Latină. Cred că trebuie să continuăm să fim prezenți în America Latină, trebuie să fim primii uh, care acordă ajutor în această parte a lumii. Vă mulțumesc uh, și sper că raportorul și raportorul din umbră, raportorul din umbră vor ține cont de această observație. Demirel. Mulțumim, doamne Gonzalez, doamna Demirel. Intervenție fără microfon din partea doamnei Demirel. Rugăm vorbitoarea să-și pornească microfonul. Mulțumesc, domnule președinte, și mai ales mulțumesc echipei de negociere din partea Parlamentului și secretariatului pentru toate actualizările pe care ni le-au trimis. Încerc să fiu cât mai succintă. Sigur că suntem pentru Uh, un instrument financiar cât mai transparent în politica externă și politica de dezvoltare. Um, critica pe care am exprimat-o uh, de la bun început este acela că fondurile de asistență de dezvoltare să nu ajungă uh, în alte locuri și anume să nu fie folosite, de exemplu, pentru dezvoltare militară um, pentru că acești bani pot să fie folosite, folosiți mai ales în Africa, uh, în alte scopuri și de aceea pledăm să nu se uh, meargă pe drumul pe care a, fost, uh, care a fost folosit până acum, să nu se folosească căile de până acum. Instrumentele trebuie să fie uh, mult mai bine instituite, astfel încât să nu avem uh, o procedură netransparentă, așa cum se plâng ONG-urile și noi ne alăturăm acestei critici pe care aduc ele. Mulțumesc, doamnă. Mai dorește să intervină cineva? Văd că nu e cazul. Trecem la punctul 15 și dau cuvântul co-raportorilor cu privire la IPA 3, instrumentul de uh, asistență pentru preaderare, care ne vor vorbi despre uh, progresele în trialog. Raportorii sunt uh, Jeliana Zovco și Tonino Pițula. Doamna Zovco, mulțumesc, domnule președinte. Am avut uh, niște prime discuții introductive cu uh, subpreședinția finlandeză. Uh, am discutat despre rolul finanțării pentru preaderare și sunt multe zone de convergență, însă în continuare avem divergențe de opinie importante pe acest dosar. În numele echipei de negociere a Parlamentului, Tonino Pițula și cu mine, am stabilit uh, prioritățile pentru uh, finanțarea pentru preaderare ca fiind uh, elemente geostrategice pentru viitorul Uniunii Europene. Am insistat că trebuie să se facă legătura uh, Uh, cu condiționalități uh, democratice consolidate și cu, uh, o eval- și cu evaluări de impact, în lipsa cărora să se oprească, să se suspende fondurile. Pentru că numai dacă avem o comunicare mai clară, trebuie și comunicarea Uniunii Europene trebuie să se îmbunătățească, pentru că numai pentru o comunicare mai clară putem să uh, uh, exploatăm, să fructificăm toate avantajele, uh, eforturile Uniunii Europene de asistență. Și uh, deocamdată ne bucurăm de progresele care s-au făcut până acum și am să vă rog, domnule președinte, să dați cuvântul domnului Pițula. Mulțumesc, Tonino. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Da, am avut un dialog uh, Uh, de început uh, constructiv cu președinția finlandeză. Am subliniat prioritățile Parlamentului European, pe care le-a subliniat și doamna Zovco. Am insistat și asupra chestiunilor uh, cheie de natură interinstituțională și asupra rolului Parlamentului European în stabilirea priorităților pentru finanțarea pentru preaderare. Am îndemnat Consiliul să accelereze îndepărtarea uh, fragmentărilor în negociere, dar din păcate aceste limitări de natură orizontale care sunt impuse de către Consiliu uh, nu ne permit să ajungem la compromisuri pe aspecte uh, politice cheie ale dosarului. Am reiterat și mandatul Parlamentului European cu privire la actele delegate, care prevede că actele delegate ar trebui să fie utilizate și pentru actualizarea anexelor la regulamente și pentru alegeri de programare strategice. Așa cum a spus domnul președinte, în timpul negocierilor am cerut Comisiei să încearcă să înceapă să pregătească planuri de contingență pentru uh, CFM pentru că crește riscul ca noul regulament să nu fie în vigoare până în ianuarie 2021. Mulțumesc! Mulțumim, Tonino, mulțumim, uh, Jelena Zovco. Comentarii sau întrebări uh, sau sfaturi? din partea colegilor? Văd că nu. Thomas, ceva din partea ta? Da, vreau să mulțumesc tuturor colegilor și poate că în următoarele eh, discuții vom avea, de fapt, mai multe de, de discutat. Da, eh, e o idee bună să reluăm dezbaterea în momentul în care mai există informații suplimentare și cu asta se încheie această uh, dezbatere în comun cu colegii noștri de la Comisia pentru Dezvoltare. Vă urez o